Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. We are resuming our work. Bună ziua, dragi colegi. Ne reluăm lucrările la punctul 8, deoarece punctele 6 și 7 au fost amânate azi dimineață. Punctul 8, deci. E vorba de fluxurile migratorii cauzate de instabilitate, domeniul de aplicare și rolul politicii externe a Uniunii Europene. Vom examina proiectul de aviz. Îi dăm cuvântul colegei noastre, doamnei Keller, care ne va prezenta avizul său privind acest uh, raport din proprie inițiativă redactat de comisia noastră privind fluxurile migratorii cauzate de instabilitate. Migrația este o chestiune foarte importantă pentru comisia noastră și o problemă cu multe fațete care pot fi uh, prezentate în acest raport. În ceea ce privește acum termenul, votul în AFED va fi pe, martie, pe 16 martie. Votul nostru va fi pe 28 februarie, iar termenul pentru amendamente este 2 februarie la ora 6 după amiază. 6 după amiază, repet. Deci pentru examinarea proiectului de aviz îi dăm cuvântul doamnei Keller. Vă mulțumesc! Aș vrea să vă prezint acest proiect de aviz, să vă spun care este fundalul. Comisia AFET redactează un raport din proprie inițiativă privind uh, fluxurile migratorii cauzate de instabilitate, domeniul de aplicare și rolul politicii externe a Uniunii Europene. Deci acesta este titlul raportului redactat la AFET. Și DV trebuie să facă un aviz, ca și noi, documentul pe care îl puteți găsi aici. Iar aceste două documente sunt uh, trimise și raportorilor din umbră și le puteți consulta. Afel și DEVE se vor uh, axa pe dimensiunea externă a fluxurilor migratorii, deci motivele pentru care există acest fenomen, în timp ce noi ne vom uh, ocupa de aspectele care țin de libertățile civile. Deci eu nu am inclus aici multe din motivele imigrării și nici uh, alte elemente, ci mai degrabă m-am axat pe ce se întâmplă la frontiere, de exemplu. Aveți sugestiile mele în document. Eu am încercat să fac niște propuneri concrete, nu doar să lansez câte un îndemn sau să iau în considerare una și alta, am încercat să fiu cât mai concret. De obicei îi cer de, uh, de exemplu, cer comisiei să facă eforturi în ceea ce privește migrația legală. Știu că s-au făcut deja lucruri în această privință, însă cred că ar trebui să ne consolidăm eforturile, deoarece astfel vom afecta și crima organizată. Dacă oamenii pot veni în mod legal, nu mai au nevoie de structurile ilegale pentru a intra în mod clandestin pe teritoriul Uniunii Europene. Mai avem de asemenea și un capitol privind uh, migrația provocată de schimbările climatice. Cred că e nevoie de mai multă cercetare în anumite domenii specifice și propun de asemenea că ar trebui să avem în vedere posibilitatea de a acorda protecție subsidiară refugiaților climatici, deoarece nu avem un alt mecanism, aceștia nefiind nici uh, refugiați politici, unii nici măcar nu se numesc ca atare refugiați. Mai am uh, câteva sugestii despre uh, sfințarea unui sistem de monitorizare, un cod la frontiere, uh, Schengen, de asemenea, propun să se analizeze mai bine politica de vize a UE, ce s-a făcut, care a fost efectul asupra solicitaților de azil și a refugiaților și, de asemenea, să se analizeze activitatea Frontex și gestionarea fluxurilor migratorii din perspectiva liberă. Avizul nostru nu trebuie să fie decât de o pagină, cu toate acestea am terminat uh, pagina respectivă. Acestea sunt deci uh, elementele pe care vreau să le includ în acest aviz. Mă mai gândesc dacă să mai fac uh, anumite amendamente pentru a ridica și alte probleme care, după părerea mea, cred că se cuvine să apară în acest aviz. Însă vă spun că am această limită de o pagină. Dacă Colegii doresc însă să înainteze amendamente, vă rog să o faceți. Uh, să luați libertatea de a adăuga aspecte pe care eu l-am omis. Termenul e pe 2 februarie, noul termen e pe 2 februarie, asta din cauza restricțiilor legate de traducere. E un raport din proprie inițiativă uh, în general raportul la FET, uh, însă noi ar trebui să ne limităm doar la aspectele care țin de competențele noastre. De asemenea, le mulțumesc raportorilor din umbră și secretariatului pentru contribuții și pentru ajutor și îmi închei aici prezentarea mea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Keller. Începem acum discuțiile dintre noi, dacă dorește cineva să ia cuvântul. O listă de vorbitori. Domnul Michel, în primul rând. Doriți să luați cuvântul. Vă mulțumesc. Trebuie reamintit un lucru, dat fiindcă vorbim despre această o temă, și anume, la urma urmei, istoria omenirii, istoria migrațiilor. Nu există migrație redusă la zero. Niciodată nu a existat așa ceva și nici pe viitor nu va exista. Aceasta cred că este o prima afirmație care trebuie reamintită, deoarece avem oarecum impresia că migrația e văzută doar dintr-o prismă problematică, dramatizăm totul, migrația e o problemă. Nu, migrația e un fenomen natural. Asta e o introducere pe care țin să o fac în calitate de liberal, deci nu vreau să păstrez tăcerea în legătură cu asta. Deci orice măsuri coercitive, represive și de securitate niciodată nu-l vom împiedica pe un individ să-și încerce noroc în altă parte. E vorba aici de o încercare absolut omenească de a avea un destin uh, demn. E o aspirație firească pentru orice ființă. Iar în perioada asta cred că ar trebui să ne gândim în mod aprofundat la problematica migrației. Toate țările sunt uh, afectate, fie că sunt țări de origine, de tranzit sau țări gazdă care îi primesc pe migranți. Avem peste 240 de milioane de migranți și cred că ar trebui să ne gândim la niște baze mai echitabile și mai solidare care să le permită tuturor țărilor să beneficieze de aceste fluxuri pentru bunăstarea lor, dar care să le permită și migranților să trăiască în mod demn și să fie tratați așa cum merită. Deci haide să nu mai fim atât de încrâncenați în ceea ce privește abordarea noastră. Trebuie să avem o abordare care să facă toate părțile să aibă de câștigat. Cred că ar trebui să investim mult mai mult în țările de origine pentru a crea locuri de muncă, pentru ca populațiile de acolo să nu mai fie obligate să emigreze. Migrația să, emigrația să fie o alegere personală la care oamenii se gândesc îndelung lung, și pe care o iau în cunoștință de cauză. Mă gândesc, de exemplu, la crearea Centrului de Gestiune și de Informare în domeniul migrației pentru a informa pe migrații în legătură cu posibilitățile legale de emigrare. Uh, centre care pot da informații în legătură cu pregătirea în limbi străine, vorba de accesul la credit pentru întreprinderile familiale, încurajarea microcreditului. Există tot felul de astfel de uh, uh, exemple, de exemplu în Mali, Franța și Spania s-au implicat un astfel de proiect numit SIGEM. Deci e important să ne implicăm mai mult în țările de origine sau de tranzit. Deci trebuie să avem mai multe strategii și acțiuni pentru a uh, preveni conflictele. Trebuie să vă spun că am oarecum impresia, și nu aici o judecată de valoare ceea ce fac, am însă impresia că atunci când vorbim de migrație, avem întotdeauna această logică de a dramatiza acest fenomen care este la bază un fenomen natural. Nu e nici tragic, nici problematic, ci e ceva firesc. Și de asemenea, de prea multe ori se sugerează sau se subînțelege că migranții uh, uh, reprezintă practic plaba societăților. Nu, nu e adevărat. De foarte multe ori cei care migrează sunt cei mai buni. Nu sunt niște oameni lipsiți de voință și care nu se angajează. Nu, sunt niște oameni care vor să-și ia mai mult ca alții propria soartă în mâini. Deci cred că ar trebui să revenim la această filozofie de bază, migrația percepută ca fenomen firesc și nu uh, problematic. Deși, bineînțeles, e greu de gestionat, însă trebuie reamintite aceste lucruri. Vă mulțumesc. Doamna Holmeier. Mai întâi, mulțumesc colegei pentru textul prezentat și pentru prilejul de a putea dezbate acest uh, text. Uh, îi mulțumesc și pentru schimbul de experiențe care l-am avut cu ea pe această temă înaintea acestei reuniuni. Uh, se prezintă într-o formă lărgită cauzele care duc la migrația în general. Însă vreau să arăt uh, și să subliniez că în ce privește crima organizată, nu cred că uh, nu cred că prin um, promovarea migrației ilegale am putea neapărat să stăvilim crima organizată. Abordarea trebuie să fie alta, trebuie ca în sectorul migrației crima organizată trebuie combătută și mă refer în special la traficul ilicit de persoane și de ființe umane. Ehm, deci, acest, aceste forme de ehm, crimă organizată trebuie combătute în mod activ. În al doilea rând, după ce am eh, trecut în vedere și celelalte dosare conexe, eh, trebuie să vă spun că am unele rețineri în ce privește caracterul absolut al uh, afirmațiilor noastre care parcă vin să salveze umanitatea de toate uh, catastrofele, cataclismele și pericolele care ne pasc la, uh, ne pândesc la fiecare colț. Deci Uh, haideți să fim serioși, deci dacă credem că chiar putem uh, salva trei sferi din această lume, uh, eu cred că este o puțin exagerat și cred că trece cu mult de ceea ce într-adevăr putem transpune în realitate. Eh, eu cred că e, merită să încercăm să dăm exemplu, să fim cât se poate de buni, dar să credem noi că eh, suntem eh, salvarea lumii și că toate problemele lumii pot fi rezolvate după modelul european, eu cred că asta este puțin prea exagerat. Mulțumesc, domnul Bronz. Um, Mulțumesc. După cum vă așteptați, nu prea sunt de acord cu ce se spune acest raport. Folosirea termenului instabilitate în legătură cu imigrația m-a făcut să reacționez. E vorba de două cauze de instabilitate, după părerea mea. În primul rând, faptul că Occidentul poartă niște războaie nedrepte și mai e și o cauză indirectă, de exemplu, în Orientul Mijlociu, ce facem noi acolo prin împuternicire. Și de asemenea, capitalismul tratează oamenii ca și cum ar fi doar niște factori de producție, încercând să folosească surse cât mai uh, ieftine de mână de lucru. Să nu uităm de asemenea că de foarte multe ori recoltele sunt folosite pentru a specula, pentru a face bani în loc, pe, în loc să-i hrănească pe oameni. În ceea ce privește perceperea migrației ca proces firesc sau ca ceva ce trebuie evitat. Asta depinde de o întrebare, de o chestiune fundamentală și anume popoarele diferite sunt doar rezultatul unor culturi diferite? Asta ar însemna atunci că oamenii din lumea treia pot să facă cozi la aeroporturi și prin urmare și să primească un document peste câteva zile, iar peste o generație să devină niște europeni mititei copiilor, urmașilor. Asta ar fi o logică. Pe de altă parte, dacă vedem că există culturi diferite, moduri diferite de a trăi, deoarece popoarele sunt diferite, e bine, atunci când uh, importi un produs din lumea a treia, nu vei importa niște europeni noi, ci vei aduce lumea a treia în Europa. Thank you, and... Mulțumesc. Domnul Mulder. very brief. Foarte pe scurt. Domnule președinte, nu sunt sigur dacă am înțeles-o bine pe doamna Keller. Poate că avem opinii diferite în legătură cu cauzele migrației, însă din engleza vorbită de dumnea ei, e o limbă străină și pentru ea ca și pentru mine, am înțeles un nou cuvânt și anume migranți climatici. E corect? Am înțeles eu corect? Deci cum se definește uh, acest termen de migrant climatic. Mrs. Ernst. Doamna Ernst. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Tocmai asta e, consider că este o, o chestiune bună că doamna Keller a inclus refugiații din calea modificărilor climatice în rândul migranților pentru că în ultimele decenii motivele pentru migrație s-au schimbat. Uh, astăzi avem a face cu niște uh, uh, catastrofe climatice, lipsa de apă, deșertificarea sau monoculturile care afectează viața oamenilor în sensul că nu mai au din ce trăi, cu ce se hrăni. Da? Deci sunt sunt noi motive de, uh, și noi mobile pentru migranți uh, care au apărut în ultimele decenii. Uh, pentru a reveni la exemplul refugiaților din calea modificărilor climatice, trebuie să explicăm foarte clar că aceste modificări climatice uh, pot constitui astăzi deja o foarte serioasă cauză pentru, uh, uh pentru un val de refugiați. Pentru că trebuie să analizăm uh, aceste uh, surse uh, și, și cauze uh, într-un context global, trebuie politicile globale să respecte această problematică și trebuie să ne gândim uh, ce trebuie făcut pentru ca oamenii să poată rămâne în țările lor de origine, nu forțați, ci uh, uh, ca urmare a propriei lor opțiuni. Mulțumesc. Thank you. Vă mulțumesc. Doamna Fayon, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Sorry, I was a little bit late. Mă scuzați că am întârziat puțin. Din păcate nu am putut asculta începutul acestei discuții, însă mă simt obligată să iau cuvântul în calitate de raportor din umbră la acest aviz. Francisca și alți uh, colegi deci, care lucrează la acest uh, raport știu că trebuie să ne gândim uh, în mod serios la politica de imigrație, așa cum spunea și domnul Michel. Instabilitatea ca atare e un termen care cuprinde multe. Și după părerea mea nu e suficient să vorbim doar de uh, migranții din cauza schimbărilor climatice, deoarece cred că în ziua de astăzi majoritatea imigranților care vin o fac din motive socioeconomice. Deci cred că ar trebui să punem accentul foarte mult pe imigranții care vin din aceste motive socioeconomice, din cauza sărăciei, a nedreptății, din cauza existenței unor uh, sisteme totalitare. Cred că ar trebui de asemenea să punem mult accentul pe abordarea unei, pe o abordare de includere și cuprinzătoare și de aceea sunt gata să contribui la acest raport. Ceea ce a spus doamna Keller e corect. Schimbările climatice se produc și oamenii migrează din cauza asta și pe viitor vom avea un influx și mai mare de oameni care fug din cauza asta. Însă să nu uităm că în ziua de astăzi majoritatea imigranților vin aici din motive socioeconomice. Deci pe asta aș pune eu accentul în acest raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu mai văd niciun alt coleg care să intervină. Îi dau cuvântul doamnei Keller. Au fost puse câteva întrebări uh, specifice. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus domnul Michel. Într-adevăr, am spus de mai multe ori că acest fenomen e un fenomen care a existat întotdeauna la nivel mondial. Nu ține neapărat uh, de, a, de bogăția pe care o are acum Uniunea Europeană. De asemenea, am spus că e practic imposibil să stabilești fluxurile migratorii. Am văzut ce s-a întâmplat cu Frontex, fie că era vorba de migranții din Usele Canare, aceștia au luat uh, altă rută, acum prin Grecia. Deci nu putem avea uh, un impact asupra acestor trasee de migrație. De asemenea, cred că e bine să avem și o prismă pozitivă atunci când vorbim despre migrație. Mulți migranți de foarte multe ori n-au dorit să emigreze la început. Mulți o fac uh, nesiliți de nimeni, alții nu, deci ar trebui uh, să avem o abordare mai pozitivă în ceea ce privește migrația în general. Să ne gândim de asemenea la ce implică ea pentru toți actorii care au de-a face cu ea. De asemenea, e clar că majoritatea imigranților din lume nu ajung la frontierele Uniunii Europene. Nu. Țările cele mai afectate sunt Pakistanul, Siria și doar o mică parte din acești oameni ajung la noi. Centrele de informare, da, și la reuniunea raportorului din umbră s-a vorbit despre asta. E clar că în această singură pagină nu am putut include totul, însă vom face eforturi și dacă aveți formulări specifice, vă rog să înaintați amendamente, dragi colegi. Acum, definirea migranților climatici. E greu să definești acești oameni. Sunt niște migranți care au trebuit să plece din cauza impactului schimbării climatice, din cauza că s-a ridicat nivelul apei sau așa mai departe. Când o problemă are, când o persoană are niște, per, niște probleme specifice, e clar că te întrebi din ce cauza a trebuit să pleci. Într-adevăr, a fost la origine schimbarea climatică sau nu? uh, ONU estimează că în jur de 50% din persoanele strămutate intern în momentul de față o fac din cauza schimbărilor climatice sau din cauza altor uh, motive de mediu. În Bangladesh, de exemplu, vedem că există foarte mulți refugi- uh, migranți climatici. Și această tendință se va menține, deoarece și schimbările climatice vor persista. Am încercat de asemenea să menționez motivele socioeconomice care stau la baza migrației. Nu am avut loc suficient pentru a vorbi mai mult și despre integrare sau despre alte motive. Ce putem face, de exemplu, în țările terțe uh, pentru a lua de pe uh, umerii oamenilor povara aceasta de a trebui să plece la un moment dat. Să vedem de asemenea ce se întâmplă și la nivelul frontierelor, de foarte multe ori și uh, discriminarea e o problemă, să într-o singură pagină n-am avut loc pentru toate aceste idei. În orice caz, aștept amendamentele dumneavoastră, termenul este 2 februarie, deci aștept cu nerăbdare ideile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc, doamnă Keller. Nu mai aveți comentarii sau intervenții. Vă reamintesc încă o dată care este calendarul nostru. Votul la noi va fi pe 28 februarie, termenul de depunere a amendamentelor este 2 februarie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9. Aplicarea integrală a dispozițiilor achiului Schengen în Republica Bulgaria și în România. Aici este raportor colegul nostru, Carlos Coelho. Însă vreau să vă reamintesc în primul rând care este fundalul acestei discuții. Pe 12 noiembrie 2010, într-o scrisoare, Consiliul s-a referit la decizia Consiliului privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis Schengen în Republica Bulgaria și în România o scrisoare către Parlamentul European pentru a redacta un aviz. Pe 16 decembrie, Comisia Libe i-a cerut Consiliului accesul la rapoartele finale de evaluare privind România și Bulgaria și la recomandările făcute fiecarei țări. Am cerut acces de asemenea și la informațiile privind starea lucrurilor privind implementarea acestor recomandări de cele două state membre. Aceste elemente sunt considerate ca fiind indispensabile. Sunt niște informații esențiale, drept condiție prealabilă de încheierea procedurii cât mai repede cu putință. Asta este dorința noastră pentru a-i permite Parlamentului să-și adopte avizul în sesiunea plenară din februarie. Însă, înainte de a-i da cuvântul domnului Coeliu, trebuie să vă reamintesc că, în conformitate cu noul calendar propus, examinarea uh, proiectului de aviz este pe 3 februarie. Repet, 3 februarie. După care, un termen de depunere a amendamentelor foarte scurt pentru adoptarea raportului la reuniunea extraordinară a Comisiei Libe din 14 februarie de la Strasburg. Acum îi dăm cuvântul raportorului, domnului Coeliu după care vom uh, da posibilitatea și membrilor să intervină. Vom asculta de asemenea care este părerea reprezentantului Consiliului și a Comisiei. Dumnealor sunt aici în sală. Domnule Coelho, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Presidente. Peço-lhe desculpa a si e aos colegas. Domnule președinte, aș vrea în primul rând să cer scuze colegilor prezenți astăzi aici, pentru că voi fi foarte puțin uh, diplomat, dar foarte clar în ceea ce privește ce vreau să spun. În primul rând am să mă refer la Parlament, în al doilea rând voi vorbi despre ce se întâmplă și în al treilea rând despre ce ar trebui să facem. La primul punct, referitor la Parlament, aș vrea să uh, reiau aici ceea ce tocmai a spus uh, domnul președinte. Consiliul ne-a cerut să ne exprimăm în luna noiembrie. În decembrie am fost desemnat drept raportor și pe 16 decembrie am cerut documentele. Ca să spunem lucrurilor pe nume. Voința noastră politică este aceea de a permite ca România și Bulgaria să intre în spațiul Schengen. Aceasta este o ambiție normală pe care o au aceste țări încă de când au devenit membri cu drepturi de pline ale IUE. Însă, pentru a face parte din spațiul Schengen, trebuie să se îndeplinească anumite condiții de securitate. Și în conformitate cu regulile actuale, nu Parlamentul este cel care face această evaluare. Cel care face această evaluare este un grup care se află sub responsabilitatea Consiliului. Aceste documente sunt documente care ar trebui să fie trimise Parlamentului, însă noi nu putem confirma dacă această evaluare a condițiilor de securitate este pozitivă sau nu, dacă nu avem acces la documentele care fac această evaluare a criteriilor Schengen. Spuneam, domnule președinte, că aceste documente le-am cerut de la Consiliu pe 16 decembrie. Astăzi, 25 ianuarie, n-am primit încă un răspuns din partea Consiliului. Repet, n-am primit niciun răspuns din partea Consiliului până acum. Am fost informați prin uh, surse pe care le cunoaștem că la Consiliu s-a ajuns la un răspuns un răspuns în care se arată că aceste documente nu vor fi trimise Parlamentului, că e vorba de documente care vor fi disponibile într-o sală cu ușile închise la Consiliu. Și dacă dorim acest lucru, putem să mergem la Consiliu pentru a consulta aceste documente. Iar acești noi se referă la uh, președintele comisiei, coordonatorii și eu în calitate de raportor. Dar nici măcar raportorii din umbră nu pot fi autorizați pentru a merge la Consiliu să consulte aceste documente, nici membrii acestei comisii care vor trebui să voteze în legătură cu Uh, acordarea acestui drept pentru România și Bulgaria și anume să intre în spațiul Schengen. Niciunul dintre deputații prezenți aici nu poate avea acces la aceste documente care de fapt ne informează în legătură cu îndeplinirea sau nu a acelor criterii. Domnule președinte, cred că acest lucru este de neacceptat nu e vorba aici de o problemă personală pe care aș avea-o eu în calitate de raportor pentru a avea acces la documente. Nu, este o problemă care nu mai este problema mea, ci este problema Parlamentului. Deci, prin urmare, domnule președinte, este problema dumneavoastră în calitate de președinte a acestei comisii sau, poate și mai mult, problema președintelui Parlamentului European. Eu am primit o, uh, o informație prin care am aflat că ambasadorul României este foarte nemulțumit de această situație și că a cerut o declasificare a acestor documente. Deci să scadă nivelul de securitate pentru a putea uh, trece peste acest obstacol. Ce înseamnă aceasta? Că lucrurile nu merg prea bine dacă reprezentantul diplomatic al unei țări trebuie să ceară această uh, declasificare a acestor documente din cauza faptului că Consiliul uh, nu are o relație prea bună și este prea exigent în relația sa cu Parlamentul. Aș vrea să cer de aceea Consiliului și în special aș vrea să-l laud pe domnul Emilio Capitani, care a reușit să obțină anumite documente de la Consiliu și care vor fi la dispoziția Parlamentului. De aceea vreau să salut ceea ce a făcut domnul Capitanii, pentru că a reușit să obțină anumite documente și să le pună la dispoziția membrilor acestui Parlament. Însă vreau să vă spun că aceste documente nu reprezintă întregul dosar referitor la evaluarea criteriilor Schengen. Aceste documente la care m-am referit sunt documente pentru care nu uh, s-a votat la Consiliu, deci s-ar putea să nu fie versiunea finală. Se pare că votul va avea loc pe 28 ianuarie, deci sunt documente care vor fi confirmate ulterior. Însă deocamdată nu știm dacă aceste documente care ne-au venit prin intermediul acestui prieten a domnului Capitanii vor fi și documentele finale care vor fi adoptate la Consiliu. Deci, iată, primul punct, domnule președinte, ar trebui să se respecte Parlamentul. În al doilea rând, ce se întâmplă la ora actuală? Din punctul de vedere al conținutului, dacă ținem cont de toate aceste informații care au, ne-au fost trimise, ne-au parvenit în mod informal, neoficial, se pare că nu există nicio problemă pentru cazul României. Există o problemă, se pare, cu sistemul de informații Schengen și cu anumite alerte în ceea ce privește or, uh, mandatul de arestare european. Se pare că sunt probleme care au fost rezolvate pentru că nu am o confirmare oficială pentru aceasta. Dar există în continuare dificultăți în ceea ce privește Bulgaria, în special în ceea ce privește controlul frontierei terestre între Bulgaria și Turcia. Responsabilii din partea Bulgariei încearcă să rezolve aceste probleme și au promis să facă acest lucru cât mai repede cu putință. Între timp, doi miniștri, ministrul german și francez, au redactat o scrisoare pe care probabil că toți dumneavoastră o cunoașteți prea bine, în care se spune că există anumite probleme în ceea ce privește lupta împotriva corupției, probleme care ar putea reprezenta un obstacol în calea progreselor ce ar putea fi făcute în acest dosar. Aceasta este o problemă însă a Consiliului. Dacă miniștrii doresc să amâne această decizie, aceasta nu este problema noastră. Pentru noi, la Parlament, ceea ce este important este că ni s-a cerut un aviz în legătură cu o inițiativă, și anume inițiativa de a permite ca Bulgaria și România să intre în spațiul Schengen. Deci, din punctul nostru de vedere, acest aviz îl putem redacta doar dacă cunoaștem foarte bine toate evaluările care au fost făcute până acum, așa cum am spus mai devreme. În al treilea rând, ce am putea face? Din punctul meu de vedere, uh, ar trebui ca de la cel mai înalt nivel al acestui Parlament să cerem accesul la aceste documente. Acesta ar trebui să fie primul lucru pe care să-l facem. Ce s-ar putea întâmpla? Există două cazuri probabile care ar putea apărea. În primul rând, aceste documente să uh, nu ajungă până la noi sau acest lucru să nu se întâmple uh, imediat. Iar Consiliul, care se pare că are dificultăți pentru a adopta o decizie și vă reamintesc că această decizie trebuie să fie luată cu unanimitate, Consiliul ar putea să spună că problema detectată la nivelul Consiliului este o problemă minoră. Pentru că Consiliul nu poate lua nicio decizie atâta timp cât Parlamentul nu se pronunță. Deci Consiliul ar putea da vina pe Parlament uh, din cauza uh, taraganării lucrurilor. Deci, iată, în acest caz, domnule președinte, noi ar trebui să uh, scăpăm de această problemă și dacă nu avem datele necesare pentru a face evaluarea necesară, deci dacă nu ni se permite în continuare să avem acces la documentele necesare, atunci v-aș propune ca avizul nostru să fie acela de a spune noi, Parlamentul, nu suntem în măsură de a ne pronunța, deci nu putem să vă dăm un aviz. În cazul acesta, am spune cum n-am avut acces la documentele necesare pentru a ne pronunța în cunoștință de cauză, nu putem să redactăm un aviz. Și în felul acesta s-ar rezolva problema juridică și Parlamentul nu s-ar afla într-o situație neplăcută, pronunțându-se în legătură cu un dosar al cărui conținut de fapt nu-l cunoaștem care ar fi cea de-a doua posibilitate în cazul în care am avea acces la documente. Aici am avea trei subposibilități, să spunem. Raportul ar spune că cele două state membre ar putea să intre în spațiul Schengen. Atunci, pentru noi, nicio problemă, am putea urma aceeași linie de acțiune. O a doua posibilitate. În raportul respectiv să se spună că niciunul din cele două state membre nu poate intra în spațiul Schengen. În acest caz, noi ar trebui să facem o evaluare de natură politică, să vedem cum interpretăm aceste documente și să vedem dacă măsurile necesare pentru depășirea acestor dificultăți sunt fezabile și dacă pot fi adoptate sau dacă am putea avea un aviz în care să spunem, ok, ținând cont de această situație, niciunul din aceste state membre nu poate intra în spațiul Schengen. A treia posibilitate este aceea în care am vedea că în documente se spune că există o țară care este pregătită și alta nu. Deci, în această a treia posibilitate, dacă am avea acces la documentele necesare, atunci ar trebui să facem o evaluare temporară. Și ce vreau să spun cu aceasta? Am să vă explic mai bine ar trebui să vedem dacă această situație este o situație care se poate rezolva rapid sau este o situație care se poate prelungi foarte mult timp. Pentru că dacă s-ar putea găsi o soluție rapidă, atunci ar fi mai bine ca cele două state să intre în spațiul Schengen împreună. Însă, dacă problema este de lungă durată, atunci ne-am putea confrunta cu situația în care o țară să fie pregătită pentru a intra în spațiul Schengen dar ar trebui să ne asigurăm, bineînțeles, ca frontiera între cele două state membre să îndeplinească neapărat condițiile necesare pentru a intra în spațiul Schengen. Domnule președinte, sper că intervenția mea să fi fost destul de clară. Nu putem interpreta în altfel uh, lucrurile pe care le-am prezentat aici. V-am spus cu claritate ce cred că putem face noi. Iată intervenția mea. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Coelho pentru această explicație foarte clară a poziției sale în calitate de raportor în acest dosar atât de important. Am să vă reamintesc pentru informația dumneavoastră că și eu, în calitate de președinte al acestei comisii, am subliniat importanța comentariului pe care l-ați făcut în legătură cu accesul de plin la toate documentele pertinente referitoare la evaluarea îndeplinirii sau nu a criteriilor necesare pentru extinderea acquis-ului comunitar în ceea ce privește spațiul Schengen. Am făcut acest lucru în toate discursurile și în toate uh, întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții Consiliului, în special cu ocazia prezentării programului președinției maghiare cu ocazia întâlnirii cu reprezentantul permanent, cu ambasadorul Ungariei în fața Uniunii Europene și la întâlnirea JAI, la întâlnirea informală a Consiliului JAI care a avut loc la Budapesta săptămâna trecută. Și am spus acest lucru cu claritate. Vreau să vă reamintesc aici că e o chestiune de principii, nu ține neapărat de a face cu cazul în sine, ci cu faptul de a ne da seama că acum avem tratatul de la Lisabona în funcțiune, în vigoare, Parlamentul are un cuvânt de spus și Parlamentul ar trebui să aibă acces deplin la toate documentele necesare pentru a putea să dea un aviz motivat la momentul potrivit. Nu-i vorba aici doar de membrii comisiei noastre, a Comisiei Libe, ci de membrii Parlamentului în general, care trebuie să se exprime în cunoștință de cauză, țin, având acces la toate documentele necesare. Și aș dori să adaug aici și acea scrisoare care a fost trimisă de secretariat, de secretariatul Comisiei Libe, semnată de președintele Comisiei Libe pentru că am înțeles încă de la început că era vorba de o chestiune de principiu, una foarte importantă. Și anume că acele principii ale cooperării uh, loiale stabilite în tratatul de la Lisabona trebuie să fie într-adevăr respectate și aceste principii stabilesc foarte clar felul în care Consiliul cooperează cu Parlamentul și ce fel de relații ar trebui să aibă cele două brațe legislative ale Uniunii Europene. Acum am să deschidem această dezbatere și vom da cuvântul întâi Comisiei și președinției. Întâi însă vor lua cuvântul uh, membrii. Doamna Weber. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea pentru felul în care v-ați implicat în calitate de președinte al acestei comisii pentru eforturile făcute pentru ca deputații, membrii acestui parlament, să poată să-și îndeplinească rolul. Pentru că dacă domnul Coelho a spus că e lipsit de diplomație, atunci fiți atenți la ce voi spune eu pentru că se pare că la Consiliu a devenit o adevărată obișnuință să încerce să ne împiedice să ne realizăm funcțiunile așa cum se spune în tratat. Indiferent că e vorba de o procedură de codecizie sau un aviz pe care trebuie să-l înmânăm Consiliului, munca noastră este aceea de a face un raport. Și uh, Consiliul vine întotdeauna cu tot felul de uh, condiții draconice pe care ni le impune pentru a avea acces la documente și aceasta practic ne împiedică să ne facem treaba. Poate că Consiliul își imaginează că am venit aici la cumpărături și să ne plimbăm pe la cafenele. Nu! Am venit aici ca să ne îndeplinim munca și responsabilitățile. Și trecând de aceasta, mergând mai departe, uh, este practic pentru prima oară când ne aflăm în situația în care să avem un astfel de calendar și să avem mai multe scenarii posibile. E absolut de necrezut. Nu numai că e de neacceptat, dar e absolut incredibil. Depășește orice fel de imaginație. Ce crede Consiliul că trebuie să facem noi aici? Până acum, câteva zile am încercat să fac tot ce pot să mă autoconving că era vorba de o situație aici care nu avea de-a face doar cu acest dosar în sine, că era vorba de un joc de putere între Parlament și Consiliul și că, de fapt, Consiliul n-a înțeles că acum suntem pe picior de egalitate. Însă, după ce am văzut ce se întâmplă și la nivel politic, ultimele scrisori care au fost trimise la nivelul Consiliului. Am senzația că e oarecum un fel de conspirație aici și mă întreb dacă aceasta nu este o adevărată strategie prin care Consiliul încearcă să ne împiedice să prezentăm un aviz în favoarea celor două state. Mă întreb dacă aceasta este adevărat un motiv. Așa cum vă spuneam, cred că ar trebui să reușim să rezolvăm această problemă la nivel instituțional. Mâine, la întâlnirea coordonatorilor, voi veni cu o cerere oficială pentru a cere președintelui Buzek să scrie o scrisoare Consiliului European și să se rezolve în sfârșit această situație într-un mod normal pentru ca Parlamentul să poată să-și desfășoare lucrările așa cum trebuie. Pentru că e de necrezut că uh, secretarul general al uh, Parlamentului și în alții funcționari ar trebui trebuie să ne impună nouă niște reguli și această chestiune nu poate fi de acceptat. De aceea cred că a venit momentul ca președintele Buzek să se adreseze Consiliului și de asemenea președinției maghiare și aceasta trebuie să vină cu o soluție pentru această situație. Ce să facem însă în cazul acestui dosar? Nu pot să vă spun acum. Eu sunt raportor din umbră și în calitate de raportor din umbră n-am acces la documente, însă în calitate de coordonator aș putea merge acolo. Ce se va întâmpla însă cu colegii mei care trebuie să vină și să voteze acest raport. Ce se întâmplă aici la noi în Parlament? Să schimbăm oare toate regulile și tratatele? Nu, nu se poate. Trebuie să rezolvăm o dată pentru totdeauna această chestiune. Bineînțeles că vom uh, lucra de aproape cu domnul Coelho la acest raport. Mulțumesc. Goes to Mr. Enciu. Domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor uh, din umbră din partea grupului social-democrat, socialiștilor și democraților, o să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, uh, vreau să-i mulțumesc domnului Coelho, raportorul principal, pentru analiza exactă pe care a făcut-o uh, privind situația până în acest moment a acestui raport și a întregii situații în general. Eh, aș dori însă să îl rog pe domnul Coelho să convoace de urgență o întâlnire între dânsul și raportorii din umbră pe acest subiect pentru a crea o strategie comună, indiferent de grupurile politice de care aparținând, eh, ținând cont că noi aici la Parlamentul European trebuie să respectăm noi primii legislația europeană și nu trebuie să eh, umblăm după motive și motivații. În primul rând, uh, încep prin a spune că aderarea României și Bulgariei în spațiul Schengen nu este doar dezider, un deziderat al uh, celor două țări, ci este o obligație juridică, așa cum a spus și domnul Coelho. Mai precis, tratatul prevede că achisul Schengen este obligatoriu pentru cele două țări și că aderarea completă se va face prin uh, decizia unanimă a Consiliului după consultarea Parlamentului European. Temeiul acestei decizii este foarte clar specificat în tratat. Ea trebuie să se bazeze pe recomandările grupului de lucru al Consiliului și EVAL. Acesta are sarcină precisă de a evalua stadiul implementării. Din informațiile pe care le avem noi până acum, așa cum știm cu toții, ă, neoficiale, se pare că România a îndeplinit toate condițiile, ă, bulgaria mai având o problemă. din păcate consiliul cum tim cu toii a, a refuzat până acum să ne pună la dispoziie rapoarte de, de evaluare. cu toate acestea noi credem că putem să acionăm aa cum uh, s a angajat i domnul preedinte i domnul raportor că vom uh, stresa consiliul pentru a ne pune la dispoziie documentele necesare. Ca să fim corecți, dificultatea este în primul rând una politică și anume poziția oficială contra aderării pe care o are guvernul francez, sprijinit de Germania. Argumentele aduse privind corupția, crima organizată, că ar periclita siguranța frontierelor externe ale UE, nu este adevărat. De asemenea, s-a mai spus că grupuri infracionare ar avea acces la sistemul sis din românia i bulgaria în momentul când ar intra în spaiul schengen ceea ce iar nu este adevărat întrucât tim bine că românia i bulgaria au acces la acest sistem schengen încă de anul trecut. nu pot uh, nega existena problemelor legate uh, de justiie în cele două ări de altfel am criticat în dese rânduri incompetena guvernului român în îndeplinirea obligaiilor din mecanismul de cooperare i verificare situaia romilor situaia pensionarilor i multe altora dar cu toate acestea condiionarea accesului la spaiul schengen de mecanismul de control i verificare este total artificială i nu este prevăzută în niciuna din regulile privind integrarea în spaiul schengen aceste condiții de aderare sunt extrem de clare și au fost evaluate deja de către organismul însărcinat de către Consiliu. Cred că rolul nostru este să ne asigurăm că evaluările au fost corecte. Orice alte condiționalități nu pot fi acceptate și sunt nelegitime. Opoziția manifestată de Franța și Germania are la bază mai degrabă relații încordate între cele două guverne și guvernul României decât argumente obiective și legitime. Nu cred că cetățenii celor două state trebuie să aibă de suferit de pe urma incompetenței autorităților centrale din statele respective în a gestiona problemele bilaterale, așa cum au fost, între altele, și problema romilor. Parlamentul European, ca reprezentant al acestor cetățeni, trebuie să apere interesele acestora, în acord cu regulile de la nivel european. Orice, ori aceste reguli sunt clare, și spun că Parlamentul European trebuie să-și dea avizul asupra aderării celor două țări, bazându-se numai pe concluziile rapoartelor de evaluare. Prin urmare, cred că soluția pe care ai propus-o în acest moment de a avea acces imediat la aceste rapoarte este cea mai bună și să luăm o decizie care se bazeze exclusiv pe elementele obiective și legale. Vă mulțumesc. mulțumesc, <clears throat> mulțumesc, Și eu vreau să mulțumesc domnului Coelho pentru raportul său. Într-adevăr a fost foarte diplomat în formularea sa. Este absolut inadmisibil să nu avem acces la aceste documente și Parlamentul ar trebui să voteze într-un fel uh, în lips, uh, nefiind în cunoștință de cauză și asta pe o temă extrem de sensibilă. Ehm, eu am urmărit eh, îndeaproape procesul de aderare al Ungariei la spațiul Schengen și Eh, am avut impresia că pentru populația aderarea la spațiul Schengen a fost mai importantă decât aderarea la Uniunea Europeană, pentru că modificările aduse de această aderare la spațiul Schengen au fost mult mai spectaculoase și vizibile pentru populația de rând decât eh, cele care vizau aderarea la Uniunea Europeană. Deci toată lumea este eh, interesată să afle și să, să îi se arate clar că în Uniunea Europeană se aplică o singură măsură pentru toată lumea Tocmai de aceea este foarte, foarte important uh, să cunoaștem și uh, pulsul societăților uh, vizate în aceste state membre care încă nu au aderat. Așadar, sunt de acord că Uh, nu doar Comisia trebuie să fie reprezentată la această uh, decizie, ci și Parlamentul, la cel mai înalt nivel, prin persoana președintelui Buzek, trebuie să aibă acces uh, la documente, trebuie să fie implicat în procesul decizional prin care până la urmă se va adopta aderarea celor două state la spațiul Schengen. Sommer. Doamna Sommer. Sommer. Yes. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu, domnului Coelho. Uneori trebuie să eh, pui diplomația deoparte. Noi suntem politicieni, nu diplomați. Și noi avem voie să spunem ce credem. Știu că tradiția și cultura eh, eh, de perorație este diferită din, de la un stat membru la altă. Um, dar um, din spațiul cultural, în spațiul cultural din care provin eu, lucrurile uh, uh, se numesc uh, foarte clar și cred că în politică uneori este chiar nevoie să fim mai răspicați. Aș sublinea că este o nerușinare incredibilă din partea Consiliului să nu ne permită accesul la aceste documente și dacă o ne oferă acces, să-l ofere doar unora puțini, uh, unei elite, într-un, într-un spațiu închis, în clădirea Consiliului. Deci odată trebuie să mergem și până acolo, să, să primim acces în clădire și așa mai departe. Și aici s-ar putea pune uh, la dispoziție acest, uh, acest document, nu nicio problemă. Eh, primii 10 ani de activitate parlamentară au fost doar activitate pur legislativă. Mă aflu acum la treia legislatură și am avut experiență cu, eh, cu Consiliul în diferite ipostaze, dar acum de când avem tratatul de la Lisabona și Comisia Libe are un cuvânt de codecizie, eh, deci are o implicare directă, nemijlocită, constat că Parlamentul European este uh, desconsiderat și asta este absolut nepermis. Pentru că noi reprezentăm cetățenele și cetățenii Europei și cetățenii noștri au dreptul să îi reprezentăm ca lumea, cum se cade, așa cum trebuie. Și dacă vrem să facem acest lucru, atunci evident trebuie să avem acces la informațiile în cauză. Nu poți să iei o decizie privind o chestiune a cărei fond nu o cunoști. Dacă dacă documentele acestea sunt păstrate confidențiale în continuare, nu se face altceva decât se trezește sentimentul că ceva nu este în regulă. A, deci imediat trebuie să te gândești că a, precis ceva nu este în regulă și de aceea documentul este păstrat în condiții de mare secret. Da, Într-adevăr, și în uh, Germania există temeri uh, și rezerve față de aderarea uh, României și Bulgariei la spațiul Schengen. Dar cum să înlături aceste rezerve și temeri când nu există informații privind situația concretă din cele două state membre? Dacă eu mă întorc în circunscripția mea și spun că pe nici Consiliul nu mă, nu mă lasă să, să arunc o privire asupra acestui document și, uh, și uh, raportorul este singurul care poate să este singurul abilitat să facă acest lucru. În cazul nostru, uh, raportorul din fericire face parte din grupul meu parlamentar, dar întotdeauna și în cadrul același grup există oameni cu diferite opinii. Deci nu nu cred că putem să dăm un aviz fără ca fiecare dintre noi să avem acces la acest, aceste documente. Da? Sau, eu zic, dacă, dacă nu se oferă acces, atunci trebuie să spunem că uh, avizul nostru este negativ pentru că nu am uh, avut uh, la dispoziție documentul. Poate că tocmai din această cauză ar fi indicat și oportun să oferim un aviz negativ pe motiv că nu ni s-au pus la dispoziție documentele. Da? Și problema nu este că președinția uh, uh, Consiliului uh, refuză accesul nostru, refuză să ne dea acces, pentru că, pentru că această atitudine de refuz și de confidențialitate a existat încă de pe vremea președinției belgiene. Deci eu cred că este vorba de Consiliu și nici măcar de președinția Consiliului. Deci propunerea mea este ca avizul nostru să fie unul negativ dacă nu primim uh, numai decât uh, și fără nicio întârziere documentele la libera noastră uh, consultare. Și mă bucur foarte mult că raportorul nostru nu se ascunde după deget și spune lucrurilor pe nume. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ernst. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc Uh, raportorului uh, și ca raportare din umbră împărtășesc poziția dumneavoastră, stimatele coleg. Mă bucur că vorbim aici explicat și clar despre uh, problemele pe care le întâmpinăm. Uh, sigur, știu și eu să fiu diplomată, dar uh, uh cred că aici chiar este nevoie să lucru- spunem lucrurile pe nume și să le numim foarte exact, pentru că dacă nu, ne irosim șansele de, de, de competențele. Și vreau să întreb în temeiul căror reguli de procedură se spune că uh, doar raportorul sau doar uh, alții funcționari ai Parlamentului pot să consulte uh, documentul. M-ar interesa și chiar m-ar interesa să adresăm, facem o adresă oficială către Consiliul în care vrem să știm în baza cărui regulament de procedură se, ni se oprește accesul la acest document. De asemenea, mă interesează Eh, de ce Consiliul aici arată, eh, adoptă o poziție de neîncredere față de Parlament. Și mai vreau să mai spun încă ceva. În mass media germane, până chiar până la nivelul landurilor, eh, există o sumedenie de speculații în legătură cu aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Și mi s-a întâmplat la week, în weekend în, să citesc în ziar că nu doar Germania și uh, Franța sunt împotrivă de, pe motive de corupție și de garantarea siguranței, că și uh, Finlanda ar fi împotrivă și că Polonia și Cehia uh, se mai consultă și că pe 25 fe, februarie Consiliul intenționează să cadă de acord în această privință și până atunci mai vedem noi. Deci există temeri la nivelul populației și uh, mai ales populația care trăiește în zonele de frontieră este îndreptățită să aibă unele temeri odată, dar nu pot fi uh, uh întreținute aceste, aceste temeri uh, și crescute prin niște speculații uh, din partea din partea Consiliului, pentru că acest lucru va fi în detrimentul uh, aderării eficiente a acestor două state membre ale spațiul Schengen. Sunt de acord și cu doamna Weber și cu ceilalți uh, uh, antevorbitori și, și și cred, așa cum a spus doamna Weber, este foarte important să solicităm președintelui Parlamentului European să, ca într-o adresă oficială să se adreseze Consiliului uh, Uh, și să ceară uh, lămuriri. Uh, în Bulgaria și în România nimeni n-ar accepta și nimeni n-ar înțelege un vot negativ din partea noastră, deci nu cred că este calea de urmat, dar neapărat să cerem informații pentru a putea să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Mulțumesc! Mrs. Ludford. Doamna Ludford are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt complet de acord cu ce au spus colegii în legătură cu procedura și în legătură cu lipsa de drepturi din partea deputaților europeni. Deci nu ni se poate refuza acest drept. Doamna Weber, coordonatoarea noastră, a spus foarte bine cât de gravă este situația. Practic, ne aflăm într-o situație intolerabilă. Singurul lucru pe care vreau să spun și să nu mă înțelegeți greșit este următorul. Acest raport privind România și Bulgaria ar trebui tratat în conformitate cu situația juridică care se impune și anume e un raport care se referă doar la chestiunile respective. E vorba deci de evaluarea uh, din cadrul procesului de aderare la zona Schengen. Însă în același timp e vorba de mecanismul de cooperare și evaluare. Și nu există nicio uh, relație juridică între cele două lucruri și, prin urmare, Parlamentul și Consiliul trebuie să se restrângă la uh, domeniul de aplicare juridic. Însă mie mi se pare bizar să nu există o legătură între cele două elemente. Și aici sper să nu mă înțelegeți greșit. Deci nu e vorba doar de România și Bulgaria ce vom face și pe viitor. E clar că eu vorbesc dintr-o țară care nu face parte din zona Schengen, indiferent de dorințele sau uh, lipsa de dorințe personale în acest privință, însă mi se pare oarecum bizar. Vorbim despre aplicarea unor controle, așa cum se cuvine, la frontiere, de aplicarea legii de acces la baze de date. Vorbim de asemenea de Um, anumite îngrijorări în legătură cu sistemul judecătoresc, vorbim de corupție, de crimă organizată, deci anumite acuzații care nu au nicio legătură cu celelalte probleme care țin de Schengen, de aderarea la Schengen. Însă asta este situația juridică existentă. Și asta ne arată cât de ciudată este situația în care a ajuns să fie Uniunea Europeană. Avem această comp totul s-a făcut practic în compartimente, în categorii. Deci nu știu dacă și domnul Coeliu se referea la același lucru atunci când vorbește de accesul la sistemul de informații Schengen, la SIS. Dumnealui vorbea despre nevoia de a avea un nou sistem de evaluare simplu, eficient și transparent care să-i permită zonei Schengen să fie o zonă de liberă circulație. Da, eu cred că ar trebui să facem ceea ce ne sugerează domnul Coelio și să ne gândim din nou la monitorizarea, la evaluarea, la inspecțiile și la verificările de care avem nevoie în aceste zone pentru ca statele membre să poată fi evaluate. Adevărul este că avem tratatul de la Lisabona, însă în continuare avem această gândire depășită. și anume că nu ne vom judeca între noi, noi statele membre, deci acea mentalitate de diplomație. Însă să vedem care este situația în momentul de față. România și Bulgaria au dreptul să fie judecate în funcție de acest mecanism de evaluare și în funcție de competențele juridice ale acestea. Și asta nu e mecanismul de cooperare și evaluare. Deci asta e situația atât de ciudată în care ne aflăm în momentul de față. Vă mulțumesc, domnul Marinescu. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului uh, Coelho pentru prezentarea făcută și mai ales pentru faptul că <coughs> a găsit o soluție pentru orice variantă care uh, va apărea în funcție de derularea uh, evenimentelor în, în viitor. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru faptul că sunt de acord că intrarea în Schengen nu trebuie făcută decât pe baza rapoartelor tehnice venite de la uh, grupul de evaluare uh, Cheval. Este foarte important pentru cele două uh, țări această opinie a Parlamentului în funcție de evenimentele din, uh, în funcție de deciziile din 28 ianuarie de la grupul Cheval, domnul Coelho a prezentat uh, uh, variantele și cred că noi trebuie să mergem pe, aceste, pe una dintre aceste variante și pentru aceasta aș dori ca programul propus ca pe trei să fie uh, prezentat raportul și într o comisie într o reuniune extraordinară a comisiei noastre în paisprezece să se voteze în comisie ca apoi să poată fi votat în, în plen acest program să fie uh, păstrat astfel încât să putem să avem posibilitatea să, uh, să uh, decidem în funcție repet de ce va spune grupul uh, cheval pe 28. Referitor la accesul la documente, sunt absolut de acord cu dumneavoastră că trebuie să avem acces la documente și astfel încât să putem să votăm în cunoștință de cauză. De altfel, uh, uh, România și și Bulgaria au cerut la Consiliu desecretizarea rapoartelor, astfel încât să se treacă peste acest obstacol până la urmă administrativ Uh, rugămintea mea este ca aceste demersuri care au fost propuse de colegi și cu care sunt absolut de acord să se facă într-un timp uh, uh, cât mai scurt, astfel încât să putem să ajungem în situația să avem informațiile și să putem decide. N-aș vrea să, să blocăm accesul celor două țări numai datorită unui motiv administrativ, pentru că Uh, cetățenii celor două țări nu vor înțelege uh, de ce nu au uh, dreptul la, la liberă circulație fără a trece prin frontiere doar pentru un, o, un, o diferent, un diferent între cele două instituții. De aceea, aceste demersuri trebuie făcute foarte rapid, astfel încât, eventual, dacă nu se reușește o înțelegere, să putem să avem și o variantă de rezervă. Repet, România și Bulgaria au cerut desecretizarea rapoartelor astfel încât informațiile de acolo să ajungă la noi cât mai repede. Mulțumesc! Mrs. Staroka. Doamna Staroka. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Deși sunt raportor din umbră, am primit totuși uh, cuvântul printre ultimii vorbitori. Nu, mă scuzați, și eu voi fi printre ultimii vorbitori, spune domnul președinte. Deci, doamnă Zdanoca, vă reamintesc că vom încerca cu toții să respectăm timpul alocat pentru a putea merge mai departe. Ce deci, mai avem un punct? Bine, bine, spune doamna Zdanoca, însă întâi iau cuvântul raportorii de umbră de obicei, nu? Vreau să vă spun însă că am totuși avantajul de a trage concluziile. Văd că suntem cu toții de aceeași părere în legătură cu această situație uh, foarte ciudată. Și cred că cei de la Consiliu își doreau cu totul altceva, deci să fim noi dezbinați. Acum îmi dau seama că raportorul a făcut o propunere bună și mă bucur să văd că aceasta este clară, radicală. Îi mulțumesc de asemenea și președintelui pentru toate aceste scrisori și pentru faptul că am avut o poziție clară față de Consiliu. Trebuie să vă spun de asemenea că sunt și eu printre persoanele care nu aș fi avut acces la documente, dat fiind că nu sunt coordonator și dat fiind că reprezint uh, o țară care a aderat la zona Schengen în natura anterioară. Și bineînțeles, cred că România și Bulgaria trebuie să adere la zona Schengen fără să fie victimele unor idei preconcepute. Nu vreau să vorbesc prea mult, deoarece s-au spus deja foarte multe. Vreau doar să vă spun care este poziția verzilor și anume că sprijinim pe deplin spusele raportorului și strategia sugerată de dumnealui. Vă mulțumesc, doamnă Zdanocă. Într-adevăr, ați spus lucrurile pe nume. De fiecare dată încercăm să stabilim niște priorități și e drept că de obicei uh, raportori din umbră iau primii cuvântul, însă nu întotdeauna e ușor, deoarece eu nu fusesem, nu știam exact uh, cine erau raportorii din umbră. Dacă eu știu cine sunt aceștia, de fiecare dată încerc să-i las să ia cuvântul în primul rând. Acum domnul Clay dorește să ia cuvântul. Vă rog să fiți succint, deoarece, după cum v-am spus, mai sunt încă multe persoane. Ik was sowieso van plan om, om minder lang te spreken als uh, eh, sommige van mijn... Vă mulțumesc. Nu mă voi întinde atât de mult ca alți vorbitori. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Coeliu pentru modul în care a lucrat. Are perfectă dreptate. Noi, ca Parlament European, nu putem accepta așa ceva. Cred că răspunderea noastră în calitate de deputat trebuie asumată. Noi trebuie să ne facem treaba. Și de aceea sprijin propunerea uh, pe care ne-ați făcut-o dumneavoastră, domnule președinte, și anume ca domnul Buzek să trimită o scrisoare Consiliului pentru ca toți membrii acestei comisii și ai uh, Parlamentului să aibă acces la documente. Mie mi se pare foarte ciudat. Cum putem să luăm o hotărâre dacă nu uh, știm adevărul? Știți că circulă tot felul de zvonuri. Uh, se spune că pentru o țară e mai ușor să adere decât pentru cealaltă, însă, practic, uh, ascunzând adevărul, ne creăm tot felul de bănuieli. Există și o notă confidențială a Frontex, Europol și Eurojust din mai 2010 privind siguranța internă a Uniunii Europene, iar în această notă informativă se vorbește despre problemele existente în România și Bulgaria. Bineînțeles, în această notă informativă nu se vorbea în mod specific de criteriile Schengen, însă cred că ar trebui să facem legătura cu aderarea la Schengen. Deci dacă nu avem un răspuns precis, dacă nu avem acces la documente, dacă nu le putem uh, vedea, atunci recomand un aviz negativ. Deci la aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Mulțumesc! Um, thank you, Chair. Doamna Macovei, vă mulțumesc! raportorului și să mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru sprijinul uh, dumneavoastră în procesul de aderare al româniei i bulgariei la schengen. Uh, voi spune patru chestiuni scurte uh, prima uh, se referă la cvm i a vrea să, să mă adresez în principal celor care au ridicat această chestiune inclusiv doamnei sarah ludford Uh, eu văd acest uh, cvm uh, pentru ambele țări ca pe un instrument de folositor care îi sprijină în aceste țări pe toți cei care lucrează pentru consolidarea i continuarea progreselor în justiie i anticorupie sau anticrimă organizată. el nu trebuie să devină un punct vulnerabil al celor două ări pe alte chestiuni încă o dată eu am fost ministrul justiiei când uh, am uh, introdus i conceput acest mecanism îl văd folositor ne a folosit i ne va folosi în continuare. doi uh, categoric membrii parlamentului trebuie să aibă acces la evaluările tehnice pentru a putea lua o decizie informată aceasta este munca noastră nu putem să decidem în afara evaluărilor tehnice. următorul punct pentru o țară cu o evaluare tehnică pozitivă pe aspectele legate de schengen nu există niciun motiv de amânare. până la urmă ne întrebăm de ce s au făcut aceste evaluări tehnice dacă ele sunt ignorate în decizia finală. în plus ele ajută să explicăm atât opiniei publice din românia i bulgaria cât i opiniei publice Uh, din celelalte state membre uh, de ce luăm această decizie trebuie să explicăm i să argumentăm inclusiv cu aceste argumente uh, tehnice. i ultimul punct solicit să meninem calendarul actual care să facă posibilă aderarea în martie evident tim cu toii că trebuie să avem acces la documente i suntem solidari în această chestiune. mulumesc. Ähm, Domnule președinte, eu provin dintr-o regiune în care această, äh, din care această äh, discuție este de mare actualitate. Atunci când uh, procesul similar era parcurs de către Republica Cehă, atunci uh, la noi, într-o regiune aproape de frontiera cu Republica Cehă, s-a vorbit despre și s-a speculat despre tot felul de posibile calamități ce ar putea să apară odată cu deschiderea frontierei. Între timp constatăm că fenomenul infracțional s-a redus și că totul funcționează perfect. Eh, eu cred că eh, acordul de la Schengen eh, are o valoare adăugată foarte, foarte clară. De aceea împărtășesc opinia raportorului, conform căreia trebuie să ni se ofere accese, trebuie să ni se ofere accesul la documente. Eh, se pare că eh, Consiliul nu și-a dat încă seama că procesul de tratatul de la Lisabona este în vigoare. Eh, de aceea salut și această inițiativă de a transmite o scrisoare oficială Consiliului. Nu se poate nu se poate, de exemplu, ca alții funcționari să aibă acces, dar să trebuiască să păstreze confidențialitatea asupra documentului și să nu împărtășească informațiile pe care le-au uh, uh, cules din acel document cu raportorii. Deci este absolut imposibil așa ceva. Deci, uh, practic, prin poziția actuală a Consiliului, practic este paralizată activitatea raportorului. Dacă Parlamentul European are competențe uh, clare și lucrurile nu sunt uh, avansat, nu avansează la Consiliu așa cum ar trebui în baza noului tratat de la Lisabona, atunci trebuie să spunem, uh, trebuie să rostim un cuvânt foarte clar la adresa Consiliului și să ne impunem punctul de vedere în temeiul tratatului. Acordul Schengen trebuie să fie implementat în condiții similare cu eh, atât pentru statele candidate, cât și pentru statele deja membre ale, ale spațiului Schengen. Dacă există probleme, acestea trebuie numite foarte clar, indiferent că e vorba de țări care deja sunt în spațiul Schengen sau țări care trebuie să adere. Da? Poate că, poate că ă, procesul de evaluare ar trebui să se aplice cu o oarecare ciclicitate și statelor membre care deja fac parte din spațiul Schengen pentru a vedea dacă aceste condiții sunt respectate întocmai și dacă ele nu sunt doar impuse întotdeauna numai ă, celor care vor să adere la, un, ă, la, la acest spațiu. Pentru că atitudinea de azi a Consiliului nu trezește trezește doar nesiguranță pentru România și Bulgaria, ci trezește nesiguranță și pentru noi ceilalți care suntem deja în spațiul Schengen. Și această neîncredere nu trebuie să domine. Mulțumesc. președinte, Doamna Iotova, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului Coelho care a descris foarte bine situația contactelor noastre cu Consiliul. Mulțumesc și pentru faptul că a sugerat diferite opțiuni posibile de acum încolo. În ceea ce privește faptele prezentate, aș vrea să mai adaug un lucru. E vorba de situația foarte delicată din țara mea, Bulgaria. De data asta nu vorbesc doar în calitate de membra Comisiei Libe, ci și ca cetățean al acestei țări. Pe 16 decembrie, după cum spunea domnul Coelho, am cerut în mod oficial uh, versiunea documentului de lucru, evaluarea făcută de grupul de lucru. Pe 21 decembrie însă, Comisia Europeană avea deja scrisoarea trimisă de miniștri francezi și germani, unde se spunea că aderarea României și Bulgariei ar trebui să fie amânată și se vorbea de alte criterii care nu au de-a face cu cele de natură tehnică. Astfel am avut impresia că lucrurile fusese practic hotărâte dinainte. Îmi pare rău, dragi colegi, însă toată această discuție pe care o avem noi acum și tot ceea ce se întâmplă la nivelul instituțiilor europene pare să fie util inutil, mă scuzați. Se vorbește foarte mult în mass media, în rândul opiniei publice, chiar și în aceste două țări, de standardele duble, deoarece nu cu mult timp în urmă, când alte țări au aderat la zona Schengen, nu s-a vorbit despre aceste criterii. Vreau să vă reamintesc că în februarie a existat un se va publica raportul tehnic privind România și Bulgaria, în care se va spune care este progresul făcut în ceea ce privește mecanismul de cooperare și evaluare. Și în acest raport se va vedea foarte clar care este situația și atunci vom vedea de ce au existat acele scrisori din partea Franței și Germaniei Um, e foarte bună această decizie de a trimite o scrisoare din partea domnului Buzek. Această problemă trebuie soluționată la un nivel cât mai înalt deoarece sunt provocate tot felul de suspiciuni, de comentarii și de aceea oricine care îmi pare rău, însă văd că cei care tot vorbesc despre amânarea aderării noastre nu sunt interesați practic de criteriile tehnice, vorbesc despre alte criterii. Însă de ce ar fi nevoie de așa ceva? E vorba aici de echilibrul de putere, de ce se întâmplă aici? E vorba de situația politică din Franța și din Germania care dictează ce se va întâmpla? Multe pot fi spuse în această privință și de aceea trebuie să vedem care este situația. Să vedem dacă aceste două țări sunt gata din punct de vedere tehnic sau nu. Și îl sprijin pe domnul Coeliu. Comisia noastră nu ar trebui să-și dea avizul înainte de a avea toate informațiile și accesul la documente. Al vom lua această decizie fără să fim în cunoștință de cauză. Cunoștință de cauză. Domnul Luhan. Președinte, se pare că avem de-a face cu o problematică de um, legiferare democratică sau mai puțin democratică în acest moment. Um, elaborăm tratate, proceduri la nivel de Consiliu, proceduri la nivel de Parlament, dar se pare că există și um, câțiva care nu vor să le respecte Ehm, asta în ceea ce privește accesul la date pentru acest raport, la datele tehnice. Ehm, am ascultat cu eh, mult interes ceea ce spuneau colegii noștri, indiferent din ce țară provin aceștia. Se pare că se naște un fel de tendină eh, în ceea ce privește poziția unor ări ehm, În ceea ce privește poziția domnului Coelho, care a avut acces și știe mai multe date decât toți ceilalți din aceste eh, rapoarte, Ehm, consider că trebuie să acordăm credibilitate raportorului și nu cum au menționat unii dintre colegii noștri în cazul în care nu avem acces să votăm negativ. Este vorba despre un proces democratic care să se aplice la fel pentru toate statele membre, membre a spațiului Schengen și nu să introducem noi reguli în timpul jocului mcv ehm, ul nu consider că are ceva de a face cu uh, criteriile concrete care stau la baza aderării statelor ehm, la spațiul schengen ehm, de aceea cred eu că ca să putem explica cetățenilor indiferent că aceștia vin din state vechi sau din state noi aderate ce înseamnă procesul de aderare ce înseamnă aceste libertăți pe care le aduce aderarea la spaiul schengen trebuie să folosim aceleași criterii și aceeași democrație, respectiv acelai proces democratic. Ehm, de aceea consider că unu Trebuie să acordăm credibilitate a ceea ce propune domnul Coelho cu privire la votul referitor la acest raport. Ehm, nu văd niciun motiv să votăm împotrivă. Ehm, și cred că ar trebui să facem și presiune asupra Consiliului pentru a ne pune cât mai curând la dispoziție datele. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Bostinaru. Domnul Bostinaru. Thank you very much, Chairman. Please allow me... Mulțumesc, domnule președinte. Aparțin unui partid de opoziție din România și sunt un critic fervent al regimului actual din România dar aici vorbesc nu ca român ci ca membru al parlamentului european i constatările mele sunt următoarele numărul unu constat că setul de criterii aplicat altor membri ai uniunii europene la momentul aderării lor la spaiul schengen s a schimbat fără să se fi spus acest lucru explicit sau există o intenie de schimbare a acestor reguli dar știu că un principiu elementar din uh, filozofia legislativă este că legea nu poate judeca pentru trecut. dacă vrem să schimbăm criteriile dacă vrem să le amendăm pe cele care există ele nu pot să fie aplicate decât pentru viitor nu pentru trecut. ori cu românia i cu bulgaria s au negociat aceleai criterii ca pentru celelalte state. numărul doi pot fi în dezacord cu declaraiile neinspirate ale guvernanilor de la bucureti unele dintre ele sunt de a dreptul inacceptabile dar aici nu e vorba despre ce declară guvernanii de la bucureti nu putem amesteca relaii bilaterale uneori complicate cu clauza de verificare i monitorizare i criteriile schengen într un amalgam care să conducă fie comisia și consiliu fie anumite state membre să ia o decizie care este infinit mai puțin bazată pe criteriile obiective schengen cât mai ales pe criteriile politice. de aceea ca i europarlamentar salut propunerea eh, raportorului domnul coelho cer în mod explicit accesul la documente i cer respectarea riguroasă a agendei așa cum a fost ea convenită iar votul care va fi dat să se bazeze pe raportul tehnic și nu pe elemente politice care n au de a face cu, criteriile schengen. mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc domnule președinte. Aș vrea și eu să-l sprijin pe colegul meu, Carlos Coelho, și să sprijin și pe colegi în tot ceea ce au spus. Da, trebuie într-adevăr să cerem Consiliului să le ofere tuturor deputaților accesul la aceste evaluări privind Bulgaria și România. E în interesul Consiliului să ne permită interesul la aceste documente și asta dintr-un motiv simplu. O transparență perfectă vom evita orice speculație în legătură cu acest subiect. În clipa de față am impresia că se amestecă totul. Franța și Germania, cu jumate de gură, vorbesc de, despre niște uh, motive politice care însă au de-a face cu mecanismul de cooperare și evaluare. Deci nu e vorba aici de criterii tehnice care trebuie respectate pentru a adera la Schengen. Insist asupra faptului că trebuie să avem acces la aceste documente, iar Franța și Germania ar trebui să vină cu niște motive mai detaliate. Nu ne putem permite să fim într-o situație atât de vagă. Deci trebuie să știm ce se întâmplă. Deci de la Consiliu, în primul rând, așteptăm dialog și cooperare. Trebuie să fim la înălțimea așteptărilor tuturor cetățenilor, nu doar români și bulgari, ci a tuturor europenilor. Și în al doilea rând, să avem niște proceduri cât mai transparente, aceleași pentru toți. Și doar așa să se ia măsurile noastre. E în joc credibilitatea noastră instituțională, deci noi împreună cu Consiliul trebuie să facem tot posibilul ca to- cetățenii români, bulgari și europeni să poată crede pe noi, în noi și pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Au avut loc foarte multe intervenții, nu mai văd alți membri care doresc să ia cuvântul deocamdată. Domnule Lenciu, doreți să mai interveniți sau un punct procedural? Dacă se poate, acum mi-a venit ideea, uh, există și posibilitatea, datorită situației fără precedent create de către Consiliu, dacă să consultăm uh, serviciul juridic, în cazul în care suntem din nou refuzați, domnul președinte, dumneavoastră, să acionai Consiliul la Curtea Europeană de Justiție ca o ultimă cale, pentru că legea europeană trebuie respectată. Vă mulțumesc. Da, și eu urma să intervin să vă spun un lucru. Vreau să vă reamintesc că eu am subliniat foarte mult cât de important este să acorde un acces de plin tuturor membrilor Comisiei Libe pentru lua o decizie în cunoștință de cauză. E datoria noastră în ceea ce privește acest dosar. Uh, fulfilling the content of the Lisbon Treaty. Deci nu e vorba doar de a respecta conținutul tratatului de la Lisabona. E vorba aici de o cooperare loială între Parlament și Consiliu. E vorba aici de principii și de respectarea rolului pe care îl are Parlamentul. Deci acest caz este într-adevăr important și văd că există un consens aici. Există o majoritate aici care dorește să se extindă zona Schengen. Pe de altă parte, voi transmite o scrisoare Consiliului. Am spus-o și o spun din nou. La ultimul uh, Consiliu JAI de la Budapesta am de, informat deja în acest lucru. Am informat și președinția belgiană și acum la începutul președinției maghiare facem același lucru. Trimitem o scrisoare Consiliului scrisoare în care se va regăsi spiritul discuției de astăzi. Deci eu vă sugerez să abordăm această problemă. Asta pentru a ne gândi la eventual pași uh, suplimentari la reuniunea coordonatorilor de mâine. Deci mâine avem o reuniune a coordonatorilor la care uh, ne-am putea gândi și la alte măsuri. Ne putem gândi și la posibilitatea de a recurge la serviciile juridice. Noi putem prezenta, în primul rând, dreptul nostru de a merge în fața Curții Europene de Justiție pentru a ne asigura că tratatul de la Lisabona este respectat pe deplin atunci când vorbim de a da un conținut clar acestui principiu al cooperării între Consiliu și Parlament. Noi suntem colegiitori aici cu Consiliul. De asemenea, trebuie să respectăm calendarul stabilit. Domnul Coelio ne va informa din nou. Dumnealui s-a bucurat de un sprijin aproape unanim. Poate că ar trebui să auzim care este și părerea Comisiei și a Consiliului. Doriți să interveniți? Președinția sau Comisia? Consiliul dorește să intervină, vă rog. Köszönöm a szót, és eh, köszöntöm a tit- Mulțumesc, uh, domnule președinte. În cursul dimineții, uh, tot în legătură cu accesul la documente, s-a mai, uh, ați auzit poziția ministrului Pinter și nu pot decât să reiterez această poziție. Suntem foarte bine informați în legătură cu această solicitare a dumneavoastră și cu importanța ei. La nivelul Consiliului, pentru a satisface uh, cerințele și pretențiile justificate ale instituțiilor. În același timp, nu putem să ne abatem de la cele conținute în regulamentul de procedură al Consiliului cu siguranță că vom găsi uh, o posibilitate pentru ca și conținutul acestui raport să poată fi făcut cunoscut membrilor. Mulțumesc! Commission. Mulțumesc și acum uh, Comisia. Cred că și Comisia este prezentă. Comisia ar dori să se exprime? Nu se pare singurul comentar al Comisiei este că Comisia nu are niciun rol formal în ce privește aderarea la spațiul Schengen, de aceea nu comentăm această situație. Mulțumesc, atunci dau cuvântul do- din nou uh, domnului Coelho. Am patru comentarii finale. În primul rând, cred că domnul Enciu de la Socialiști și Democrați are perfectă dreptate. Trebuie să organizăm o reuniune pentru a vedea care este strategia noastră eu v-aș propune să ne întâlnim mâine la ora 4, dacă toți raportorii din umbră sunt disponibili. Nu e nevoie de o discuție prea îndelungată, însă dacă putem să ne întâlnim mâine la 4, ar fi foarte bine. Biroul meu vă va trimite e mail uh, dumneavoastră tuturor raportorilor din umbră. Un al doilea comentariu. Cineva din comisia noastră a vorbit despre o sursă de la Consiliu am fost uh, întrebat de ce avem această problemă cu aceste documente privind România și Bulgaria. Iar răspunsul a fost uimitor. A, ah, nu e o problemă cu Bol- Bul- Bulgaria și România. Consiliul nu vrea să deschidă aici un precedent. Deci e o problemă care va apărea la fiecare procedură asemănătoare cu cea de acum. Deci nu e un caz special, e vorba aici de voința Consiliului, de lipsa de voința Consiliului de a furniza Parlamentului documentele necesare. Și ceea ce e foarte grav, după părerea mea. Un al treilea comentariu și voi vorbi în engleză acum. Unii dintre colegii noștri ne-au sugerat deoarece suntem foarte supărați pe Consiliu, deci au sugerat să dăm un aviz negativ pe această temă. Eu unul nu împărtășesc această idee, deoarece România și Bulgaria nu pot fi victimele unei lupte interinstituționale, deci între Consiliu și Parlament. Ceea ce vă sugerez eu e, dacă vom prelungi acest proces, să nu-i permitem Consiliului să spună nu putem să ne dăm decizia finală deoarece așteptăm uh, opinia, avizul uh, Parlamentului. Noi putem adopta un aviz în care să nu dăm un aviz practic. Deci să spunem că din cauza faptului că nu am avut documentele, nu ne dăm avizul. Deci din punct de vedere juridic noi uh, ne dăm avizul, însă în acesta nu ne referim practic la conținut la miezul problemei. Ultima remarcă. Doamna Latford a făcut un comentariu foarte interesant în ceea ce privește mecanismul de evaluare Schengen. Probabil că unii dintre colegi își amintesc că eu am sugerat ca Parlamentul să refuze primele inițiative din partea Comisiei Europene. Am făcut asta la Strasburg. Noua comisie, Barroso II, a prezentat o nouă propunere privind sistemul de valoare Schengen. Cecilia Malmström ne-a spus că, după părerea comisiei, ar trebui să avem acces la procedura de codecizie. Deci avizul Parlamentului va trebui să fie ascultat de Consiliu, deoarece suntem colegiuitori. Iar doamna Latford are dreptate. Discuția pe care o vom deschide peste câteva săptămâni privind noul sistem de valoare Schengen este ocazia potrivită când va trebui să abordăm o serie din problemele pe care le-am menționat astăzi aici. Și Monica Holmeier mi-a reamintit de asemenea un lucru și am vorbit despre asta și în plenarea. Eu, în plenară. Am impresia că sistemul pe care îl avem acum nu e cel mai bun țările care sunt deja în club sunt practic prea puternice în ceea ce privește pe candidații care vor să adere aceștia au o pondere mult prea redusă. Și de asemenea să nu uităm că membrii care sunt deja în club nu sunt prea stricți unii cu ceilalți. Deci noi avem nevoie de un sistem în care toate țările să fie abordate pe picior de egalitate, să nu avem niște reguli pentru unii și altele pentru ceilalți, ci aceleași reguli pentru toată lumea. Și cred că vom avea o dezbatere privind sistemul de informare Schengen pe 31 ianuarie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, acum. Vă mulțumesc și eu, domnule Coiliu. Cred că s-au spus foarte multe lucruri uh, bune astăzi aici. Mâine, la reuniunea coordonatorilor, vom discuta despre toate uneltele existente pentru a face să se respecte aceste principii despre care am tot vorbit astăzi, și anume că Parlamentul trebuie să fie implicat pe deplin în acest dosar, ca de altfel și în celelalte dosare care vor urma, dosare de aceeași natură. Vă mulțumesc tuturor, trecem acum la următorul punct. We thank you all. We thank you all. Vă mulțumesc tuturor. If you all help us out to handle the Dați-ne o mână de ajutor să ne putem respecta ordinea de zi. If you please. Vă rog încă o dată să vă ocupați locurile. Deci aceia care vor să rămână în sală, vă rog să stea în liniște și atunci putem trece mai ușor la punctul numărul 10, ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, având în vedere că 6 a fost amânat și 7 va fi discutat doar mâine. Punctul 10 privește comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi. Raportor este colegul nostru Jan Molder. Mai întâi vom, am, vom uh, auzi o prezentare a o prezentare din partea a, a propunerii Comisiei în legătură cu comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi. Scopul acestei inițiative legislative este să fie redus accesul publicului la uh, substanțe uh, chimice posibil precursori de exploziv pentru a reduce uh, posibilitatea de uh, creare a unor uh, dispozitive explozibile artizanale. Apoi va urma raportorul nostru, Ian Mulder, și alți membri ai Camerei care își vor exprima puncte de vedere. Mai întâi însă prezentarea Comisiei. Domnule Schiffer aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, I can... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Um, voi fi foarte succint pentru că propunerea pe care urmează să o prezint uh, în linii mari este una foarte tehnică, foarte clară, uh, uh ușoară de înțeles și este practic continuarea apare în continuarea unei unui plan de acțiune din 2008 uh, privind uh, ameliorarea regimului uh, de securitate pentru substanțe explozibile. Prin limitarea accesului la chimicale care ar putea fi abuzate pentru crearea unor dispozitive explozibile artizanale, mai întâi se propune se face propunerea aceasta cu um, obiectivul de a reduce Uh, expunerea uh, populației la aceste substanțe explozibile și, în al doilea rând, încercăm să uh, creăm condiții echitabile la nivelul pieței, deci la aceleași standarde peste tot în Uniunea Europeană, în ce privește producția, distribuția acestor substanțe. După cum vă spuneam, această inițiativă a rezultat din una din cele 50 de uh, acțiuni uh, cuprinse în planul de acțiune în domeniul explozivelor uh, din 2008. Majoritatea atacurilor teroriste din ultimii ani, uh, incluzând atacul terorist din Londra 2005, au conținut substanțe care au fost procurate prin acces uh, liber și care au fost apoi uh, amestecate și utilizate în dispozitive explozibile artizanale. De aceea, Comisia acum propune uh, interzicerea accesului public la majoritatea acestor substanțe care sunt considerate precursori explozibili, deci să interzică accesul publicului. În anexa regulamentului, eh, propunerii de regulament există o listă eh, indicativă a acestor eh, substanțe, respectiv este conținut și pragul sub care aceste substanțe nu pot constitui un pericol pentru populația generală. Peste aceste praguri sau valori maxime admisibile, însă aceste substanțe nu uh, au voie să fie comercializate uh, public. Uh, acest regulament însă nu se aplică regula, uh, uh, tranzacțiilor business to business și nici nu se aplică amestecurilor, am, amestecurilor din acești precursori folosite de către forțele militare. Deci, într-adevăr, grupul țintă al acestui regulament este populația generală și nu este vizată categoria de comercianți. Am avut uh, mai multe consultări în urma cărora am realizat uh, lista pe care o regăsiți în anexă. Există o listă standard de precursori care a fost uh, preluată din planul de acțiune 2008. La sfârșitul acestei acțiuni uh, un comitet uh, ad hoc compus din membri, uh, reprezentanța ai statelor membre, dar și din reprezentanța industriei de specialitate. Am realizat un dialog foarte onest, am pus toate cărțile pe masă și o expertiză independentă a stabilit care sunt valorile maxime admisibile, care sunt pragurile maxime Uh, admisibile pentru uh, accesul uh, public la aceste substanțe. Unele dintre aceste substanțe care ar putea fi folosite sau care chiar au fost folosite în dispozitive artizanale Uh, în ultimii ani nu au fost incluse pe această listă pentru că sunt atât de uși, ușor de uh, găsit uh, și atât de răspândite încât nu, practic nu pot fi interzise. Deci praful de aluminiu nu este inclus pe această listă, de exemplu, pentru că, um, pentru că este foarte, foarte ușor să eludezi o lege care interzice accesul public la această substanță. De aceea am, am inclus în domeniul de aplicare a regulamentului acele substanțe ale a căror interzicere într-adevăr ar avea un impact semnificativ. Am identificat în propunerea noastră și Uh, diferitele uh, riscuri și amenințări și de aceea pentru mai buna lor evaluare propunem um, um, o revizuire uh, regulată prin acte delegate, astfel încât Comisia, după consultarea consultări corespunzătoare să poată să ajusteze deciziile în Uh, după uh, nevoi. Iar printr-o procedură tacită uh, de trei luni împreună cu Consiliul ar putea să procedeze la punerea în aplicare. Este prevăzută și o procedură de urgență în această propunere pentru cazurile în care apare ceva nou, neașteptat, de exemplu în urma unui nou atac terorist dacă în urma unui astfel de eveniment trebuie luată o decizie, o reacție, trebuie implementată o reacție rapidă, atunci există pentru aceste cazuri de urgență uh, justificate o procedură de urgență de maxim șase săptămâni care, uh, prin uh, intermediul căreia se poate declara ilegal distribuția unei anumite substanțe am uh, verificat aspectele de subsidiaritate și de aceea am prevăzut o uh, perioadă de uh, uh tranziție de 36 de luni, care, uh, uh, prin care toată lumea se poate asigura că nu este luat prin surprindere. De asemenea, se pot epuiza stocurile din aceste substanțe care sunt, sunt regăsite la un moment dat uh, la intrarea în vigoare a documentului. Astfel putem să evităm discuții inutile. Mâine, uh, în grupul de lucru a Consiliului pentru Imunizare Tehnică Internă, împreună cu experții în explozibile, uh, vom analiza această situație și cred că și sper că mâine vom primi semnale din partea Consiliului în sensul că până la sfârșitul acestui an vom putea uh, obține acordul celor două instituții codecidente pe tema acestui dosar. Cam atât și vă mulțumesc. Raporteur. Mulțumesc uh, și acum raportorul domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea comisiei este, din punctul meu de vedere, destul de clară. Situația e diferită în cele 27 de state membre și acest lucru nu e de dorit. Aceasta ar putea fi în avantajul teroriștilor și cred că de aceea ar trebui să controlăm foarte strict aceste, ca aceste materiale să nu fie disponibile. Motive de îngrijorare pentru mine ar fi, în primul rând, dacă lista este completă sau nu, pentru că am primit deja mesaje din partea industriei și dacă vom mai primi astfel de uh, informații, acestea sunt binevenite. Va trebui să fim atenți dacă acordăm licențe anumitor persoane să vândă astfel de materiale, dacă nu e vorba de tranzacții uh, ciudate și problema protecției datelor, dacă aceasta este destul de uh, bună. Însă, în rest, mi se pare că această propunere este binevenită și în ceea ce mă privește ar trebui să o rezolvăm cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mulder, și pentru faptul că ați fost atât de concis. Raportorul din umbră, doamna Mathieu, care dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am aproape aceeași abordare ca domnului Mulder în legătură cu această propunere. S-a spus deja că o bună parte a atentatelor teroriste au fost făcute cu produse care se găseau în comerț pe piața liberă, s-au făcut bombe artizanale, deci era momentul ca Uniunea Europeană să trateze această chestiune, iar propunerea Comisiei de aceea este binevenită. Cred, de asemenea, că, așa cum spunea și raportorul, lista din anexă este punctul crucial al acestui document, deci ar trebui poate să fim atenți la această listă și, pe de altă parte, sistemul de autorizații cred că este unul destul de complicat. Poate ar fi trebuit să ajungem la un sistem mai simplu, mai puțin birocratic și în același timp mai puțin costisitor pentru administrațiile statelor membre și în același timp la fel de eficient pentru a lupta împotriva terorismului și a ajunge la acel nivel de siguranță pe care îl dorim. Dar vom avea și alte ocazii să discutăm despre acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Mathieu. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină din partea celorlalți membri, domnul Bronz. Uh, ah, nu sunt foarte entuziastă în legătură cu legislația europeană, dar lăsăm aceasta deoparte această legislație. Cred, cred că această legislație va trebui să intre în vigoare în șase luni și, între timp, vom avea măcar un fel de invitație lansată industriei și sectorului cu amănuntul de a ține un fel de registre în legătură cu ce se întâmplă. Bineînțeles că un astfel de anunț trebuie făcut din timp și cei care doresc să uh, stocheze aceste informații o vor putea face în acest timp și mă gândesc dacă există vreun mecanism prin care să avem un fel de registru al acestor substanțe cumpărate. Pentru că îmi dau seama poziția la ora actuală probabil că este aceea unei lipse de control de pline. De exemplu, dacă vreau să mă duc la, la magazin mâine și să cumpăr o cantitate nelimitată de substanțe, probabil că la ora actuală nu există niciun fel de restricții și probabil că nimeni nu, va mă întreba, nu mă va întreba cine sunt ca să mă înregistreze undeva. Vreau să întreb dacă aceasta va rămâne poziția și în continuare. Mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, domnul Șifer din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spuneam la început, am făcut o consultare cu, comis- cu industria la nivelul grupului de lucru asupra explozibililor și, de altfel, în timp ce noi ne aflăm aici, colegii noștri se întâlnesc ca o altă ședință pe această temă cu reprezentanți ai autorităților competente și a industriei relevante, toți cei care sunt implicați în ceea ce privește explozibilii și precursorii. Vom menține informați colegii în legătură cu starea deliberărilor și a discuțiilor care au loc în legătură cu calendarul care a fost propus și care probabil că se va aplica. De asemenea, ei cunosc foarte bine substanțele propuse, sunt uh, experți și știu foarte bine ce substanțe se utilizează, care sunt utilizate în scopuri comerciale și din câte știm noi, unele companii în mod voluntar au început deja să schimbe uh, substanțele care sunt utilizate în procesele industriale. Bineînțeles, e vorba de o contribuție voluntară pentru a avea o tranziție cât mai ușoară cu putință. Însă, oricum, acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul anului, când vom avea o perioadă de tranziție după care vom avea intrarea în vigoare și sperăm că toată lumea o va respecta. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai există alte comentarii, se termină aici dezbaterea pe ziua de astăzi. Vă reamintesc că avem pe 16 martie prezentarea proiectului de raport și de asemenea pe 17 martie la ședința ordinară a Comisiei Libe. Iată, încheiem uh, astăzi discuțiile noastre și vom relua mâine dimineață la orele 9. Mulțumesc!